La séance est ouverte. Declar ședința deschisă. Doresc să mă asigur că ordinea de zi pe care ați primit-o nu întrunește comentarii sau observații și atunci o considerăm adoptată. Nu am comunicări să vă fac, așa încât trecem direct la unicul obiect al întâlnirii noastre de astăzi, și anume prezentarea documentului de reflexie privind viitorul finanțelor UE, un document de reflexie pregătit și prezentat acum de către domnul Oettinger, comisar pentru buget și resurse umane. Va fi de asemenea prilejul, domnule comisar, să evocăm uh, urmările ce le vom da raportului Monti în ce privește resursele proprii. Domnule comisar, vă mulțumim foarte mult că ați dorit să veniți să prezentați acest document de reflexie aici, la comisia noastră, și vă dau de îndată cuvântul. S-a Stimate domnule președinte, domnilor și domnilor eurodeputați, domnilor și domnilor, vă mulțumesc în primul rând pentru invitația pe care mi-ați uh, adresat-o. Mă aflu aici cu mare plăcere pentru că prin intermediul acestui document de reflexie din partea Comisiei dorim să dăm startul și să creăm o fundație pentru uh, dezbateri uh, colegiale, discuții colegiale privind uh, politica bugetară a Uniunii Europene necesară pentru viitorul deceniu. Astăzi în Colegiul de Comisare am discutat și am adoptat acest document. Doamna Crețu a fost responsabilă pentru politica de coeziune și astăzi aș dori să vă prezint pe scurt conținutul, strategia acestui document și aștept cu nerăbdare să văd reacțiile dumneavoastră la acest document. Pe fond, avem două sau trei lacune de natură structurală care se vor manifesta în următorul uh, deceniu. Uh, prima lacună este reprezentată de faptul că britanicii nu vor mai fi membri ai Uniunii Europene, drept urmare nu vor mai contribui la bugetul uh, Uniunii Europene. Regatul Unit este responsabil pentru 16% din uh, veniturile de la bugetul european, în ciuda uh, corecției financiare pentru Regatul Unit. Um, Regatul Unit este un contribuitor net și în fiecare an uh, ne vor lipsi 10-11% la buget. 10-11 miliarde la bugetul Uniunii Europene și cu toate acestea, uh, trebuie să facem față unor provocări pentru care nu este nevoie de finanțare, dar pentru unele dintre aceste provocări vom avea nevoie de o finanțare. Mă gândesc la provocarea uh, reprezentată de uh, migrație, de controlul frontierelor, mă gândesc la amenințarea teroristă și putem să ajungem în domeniul general al securității externe, al apărării și al securității pe plan intern. Putem să discutăm despre volumul uh, contribuțiilor uh, financiare necesare pentru a face față acestor uh, provocări, însă va fi Uh, vorba de un volum important de miliarde de euro, indiferent de rezultatul acestor discuții. Și, în al treilea rând, avem o altă lacună pe care uh, trebuie să o acoperim, și anume recurgerea la fonduri, uh, fonduri externe, Fondul European pentru Dezvoltare, de exemplu, care sunt incluse în bugetul european și astfel prerogativa principală a Parlamentul European este consolidată prerogativa referitoare la uh, controlul bugetar. Deci, discutăm despre o lacună în total de 20 de miliarde de euro sau chiar mai mult și considerăm că, în primul rând, instituțiile europene, respectiv uh, Comisia, are niște uh, teme de rezolvat. Noi trebuie să vedem uh, care poate să fie mm, contribuția noastră în sensul acoperirii acestor lacune. Deci să nu cerem în mod automat mai multe fonduri, ci să încercăm să vedem dacă nu putem să acoperim aceste lacune prin măsuri interne. Modernizarea, simplificarea uh, programelor uh, noastre, un grad uh, suplimentar de flexibilitate între anii bugetari, între diferitele capitole ale bugetului, între diferitele programe, trans, uh, transferuri uh, eventuale și, dacă este posibil, și reduceri. Revizuirea um, cheltuielilor creează fundația de care avem uh, nevoie și se și implică toate programele majore. În programul, uh, în politica agricolă, ambele uh, uh, ambii piloni, uh, programul, uh, politica de coeziune, uh, fondul social, uh, mecanismul de conectare a Europei, programul Orizont 2020, planul de investiții Juncker și așa mai departe. Și după ce ne vom fi făcut aceste teme și din acel și aici este așteptată și contribuția dumneavoastră și expertiza Parlamentului European, mai ales cea a Comisiei pentru Bugete, a Comisiei pentru uh, Uh, control bugetar, expertiza um, colegilor eurodeputați care știu cum se desfășoară programele în regiuni, este deosebit de utilă pentru noi. Și dacă noi, care avem o responsabilitate uh, față de uh, bugetul european, dacă și Parlamentul European va deveni mai eficient și dacă împreună vom recurge la anumite măsuri, cred că vom reuși să abordăm, să discutăm cu statele membre dis- dispunând de un grad important de credibilitate și pentru care să ne permită să cerem uh, anumite reforme. Cele trei lacune în urma Brexitului nu vor putea fi acoperite în totalitate de uh, cei care contribuie la uh, bugetul european. Pentru că, din punctul de vedere al veniturilor, ca urmare a retragerii Uniunii Europene, uh, uh regatului din Uniunea Europeană, vor lipsi fonduri importante. Deci uh, vom avea nevoie de câteva reduceri și de contribuții suplimentare din partea celor 27 de state membre care rămân uh, în Uniunea Europeană. Uh, Rămâne de văzut uh, care va fi ponderea 50-50, 60-40, 40-60% din punctul de vedere al reducerii și al contribuțiilor suplimentare, de exemplu. Când vine vorba de noile uh, sarcini, uh, pentru apărare propunem uh, un miliard de euro în fiecare uh, an și 500 de milioane de euro pentru cercetarea din domeniul apărării. Dacă uh, ne vom ocupa de noi uh, sarcini care degrevează uh, statele membre, dacă vom avea uh, controle mai eficiente la frontierele externe, astfel încât să nu mai avem nevoie de controle um, la frontierele interne, acest lucru va însemna eco- economisiri pentru uh, bugetele statelor membre. Însă pentru acest lucru avem nevoie de noi, noi fonduri. În acest domeniu 80%, cel puțin și o mică parte ar trebui să fie reprezentată de flexibilitate și de transferuri. A treia lacună. Introducerea unor uh, fonduri externe în bugetul european ar trebui să fie uh, tratată, ar trebui să fie abordată, însă doar dacă uh, discutăm pe fonduri concrete dacă fondul nu mai este alimentat uh, cu bani, ci uh, finanțarea este oprită și noi trebuie să ne achităm de uh, sarcini, atunci nu mai este o. Nu, suntem în fața unui, unei evoluții negative, pentru că 100% din această finanțare trebuie să provină apoi de la statele membre în bugetul, la bugetul Uniunii Europene și aici intervine și responsabilitatea Parlamentului European. Și eu consider că am, o, am responsabilitatea ca pentru fiecare euro investit din bugetul european să uh, dovedesc că există și o plus valoare, respectând în același timp principiul subsidiarității și obținând astfel uh, aprobarea statelor membre. Și aș dori să vă dau patru exemple tipice, pentru că prin acest uh, document de reflexie dorim să demarăm și un uh, proces de reflexie pe marginea conceptului de plus valoare. Acest concept poate să fie definit din punctul de vedere al uh, bugetului. De exemplu, dacă în domeniul cercetării începem un proiect mare de cercetare, o întreprindere comună pe un subiect, de care nu s-ar putea ocupa un singur stat membru, un singur uh, domeniu uh, industrial, însă uh, de care câteva state membre împreună cu reprezentanți din anumite sectoare industriale ar colabora, astfel, de exemplu, ar, ar fi generată plus valoare. Dacă pe lungul în pe lungul Dunării, de exemplu, am investit mai mult în infrastructura feroviară, în context uh, transfrontalier la care ar participa 6-7 state membre împreună cu Serbia, de exemplu, am, ob- am obține o adevărată plus valoare. Finanțarea preaderării Serbiei, de exemplu, la Uniunea, la Uniunea Europeană și ea poate să aducă o plus valoare pentru cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. În ultimii ani, după un uh, conflict civil dificil în Balcanii de Vest, am ajuns la stabilizarea, la pacificarea acestei zone. Și apoi, din punctul de... nu mai există acolo um, aglomerări de forțe armate, de tancuri, nu se mai manifestă conflicte uh, religioase și pe lângă negocierile de aderare a Serbiei și a statelor respective la Uniunea Europeană, fondurile de preaderare aduc o plus valoare uh, pentru că în zona respectivă domnește pacea și nu mai um, există refugiați pe care trebuie să-i primim în Uniunea Europeană. Deci sunt uh, toate lucruri care reprezintă o plus valoare care poate nu poate fi uh, cuantificată cu cifre concrete, însă nu poate fi negată. Apoi, al patrulea exemplu, dacă în Bulgaria, între Sofia și zona rurală, este finanțată Um, din nou infrastructura feroviară care permite transportul mărfurilor, uh, bunurilor, lucrătorilor. Acest, o asemenea investiție este o plus valoare pentru Europa sau este o plus valoare doar pentru Bulgaria? Eu cred că dacă în statele membre unde PIB-ul pe cap de, de locuitor este sub 10.000 de euro, sunt ajutate să se uh, apropie de o medie de 15.000 15 eh, de euro PIB pe, pe cap de locuitor, atunci uh, contribuim la stabilizarea pieței unice și sporim puterea de, de cumpărare și a cetățenilor din statul eh, respectiv, ceea ce până la urmă reprezintă o plus valoare și pentru cetățenii europeni um, din cu excepția uh, Bulgariei, deci o plus valoare care nu se limitează doar la Bulgaria. Și prin asemenea exemple concrete, putem să discutăm care ar trebui să fie definiția plus valorii europene. Și prin documentul nostru dorim să facem propunerea renunțării la toate corecțiile uh, bugetare. În uh, în momentul în care uh, Regatul Unit se va retrage din Uniunea Europeană, corecția care se aplica Regatului Unit uh, va dispărea și cred că acest lucru ar trebui să fie valabil și pentru celelalte corecții uh, bugetare. Și trec acum la um, problema propriilor resurse și din acest punct de vedere aștept cu nerăbdare raportul Parlamentului European în acest, în, în acest sens și dorim să discutăm și despre uh, rezultatele raportului grupului la înalt, la înalt nivel condus de uh, Mario Monti. Eu cred că atunci când este vorba de legislație, europeană, legislație europeană, de exemplu sistemul ETS, comercializarea certificatelor de emisii, unde de mult timp avem o politică comună europeană privind uh, protecția uh, mediului înconjurător. Și avem o poziție uh, europeană, un, un obiectiv european de reducere a emisiilor în orizontul 2030 și 2050 și certificatele de emisii uh, care se reduc în fiecare an, care au și care costă, au, au un anumit preț, atunci uh, mie, mie mi s-ar părea logic ca veniturile obținute din acest sistem să vină la Bruxelles, pentru că este pur și simplu vorba de uh, reversul uh, aceleiași medalii până la urmă. Apoi trebuie să discutăm în mod deschis despre uh, plafonul maxim valabil pe, pe acest an, care nu va putea fi respectat cu totul. Și ar trebui să fim sinceri din acest punct de vedere. Dacă o țară atât de puternică ca Regatul Unit se retrage și veniturile lipsesc, veniturile respective lipsesc, ne confruntăm în același timp cu noi sarcini, cu noi provocări, atunci cele 20, 27 de state membre, guvernele lor, trebuie să fie dispuse să uh, cheltuiască mai mulți uh, bani. Uh, am discutat cu domnul uh, Gaier, am spus că trebuie să-i, uh, să rugăm guvernele naționale să ne pună la dispoziție mai, uh, mai multe fonduri pentru că din punct de vedere structural, în următoarea perioadă, bugetul european este subfinanțat și nu, tratatele nu ne permit să uh, contractăm datorii la uh, bugetul european. Tocmai de aceea uh, trebuie să cerem statelor membre o anumită mărire a uh, contribuțiilor și, din punctul de vedere al uh, propriilor resurse, să permită o, o, un, una, două, câteva uh, resurse proprii suplimentare pe lângă cele existente. Am discutat o perioadă lungă de timp uh, dimensiunea condiționalității, nu doar când vine vorba de fondurile de coeziune, ci când vine vorba de toate programele de investiții. Atunci când sunt accesate fondurile europene, trebuie să formulăm anumite condiții, nu doar din punctul de vedere al procedurii, procedurilor administrative, ci și din punctul de vedere al condițiilor materiale. Programele noastre de investiții ar trebui să întărească regiunile, să le facă mai competitive, să, să consolideze uh, piața muncii, să stimuleze investițiile în regiunile respective și toate aceste aspecte sunt documentate în, uh, prin procedura semestrului european, unde se emit anumite recomandări specifice pentru fiecare țară în parte. Și aceste recomandări ar trebui să aibă un caracter uh, și mai uh, și mai pregnant, ar trebui să fie discutate mai timpuriu și cu autoritățile din regiunile și din țările respective, tocmai pentru a obține un impact și mai mare a fondurilor europene. Cred că acestui întrebărilor din, din acest document de reflexie trebuie să răspundă statele, statele membre statele membre sunt cele care, în primul rând, trebuie să ne spună care este pentru ele valoarea Europei, care este valoarea Uniunii Europene. Și cred că în contextul uh, ultimelor alegeri din uh, Franța, asistăm la o stabilizare a proiectului uh, european. Și ținând seama de provocările din exterior, cred că statele membre au motive întemeiate pentru a susține o integrare suplimentară a Europei uh, și pentru uh, seria nouă de sarcini uh, trasate Europei ar trebui să fie găsită și sursele necesare de finanțare. Eu voi promova această idee în următoarea perioadă și aș dori să vă rog să faceți și dumneavoastră acest lucru la dumneavoastră acasă în propriile uh, circunscripții electorale. În următorul deceniu, din punct de vedere uh, bugetar, în cadrul financiar multianual discutăm de 150 de miliarde de euro în fiecare an. Și alternativele sunt, uh, da, în urma retragerii Regatului fie 125 de miliarde anual sau 140 de miliarde sau 160 de miliarde. Aceasta este dimensiunea uh, cifrelor. Între, există o marjă între 120 și 160 de miliarde de euro anual. Mai multă Europa, mai multe sarcini, integrarea galaxiei de fonduri externe în bugetul european, 160 uh, de miliarde. Mai puțină Europa, mai puține sarcini, 120 de miliarde de euro. Aceasta este marja uh, Uh, spațiul de manevră. Din punctul de vedere al calendarului, încă nu am luat o decizie dacă vom avea un CFM de 7 ani, de 5 ani sau un CFM de 5 plus 5 ani. Înțeleg că foarte mulți uh, eurodeputați uh, susțin ideea unei perioade de 5 ani. Foarte multe state care profită de politica de coeziune susțin o perioadă de uh, 7 ani. Uh, Poate ar fi o idee bună să avem uh, 5, uh, o perioadă de 5 ani plus alți uh, 5 ani. Astfel am putea să permitem și, o, și un moment de revizuire și și o, uh, o perioadă de uh, și o dimensiune stabilă. Și aș dori să vă rog, chiar dacă pe bună dreptate sunteți uh, nerăbdători și doriți să începem să discutăm viitorul cadru financiar multianual cât mai repede posibil, să ne uh, oferiți o anumită perioadă de timp care să ne permită să venim cu propuneri uh, rezonabile. Cartea albă a, a reprezentat o etapă importantă care este acum concretizată prin acest document de reflexie și aș dori să vă rog să participați cât mai mulți, să vă implicați cât mai mult în uh, această uh, dezbatere. Aș, uh, eu sunt dispus să discut cu toți eurodeputații, cu toate grupurile politice, cu toate comisiile uh, parlamentare, astfel încât uh, părerea dumneavoastră să se reflecte cât mai bine în propunerea uh, Comisiei Europene. Procesul de reflexie se va desfășura foarte probabil până la începutul anului viitor și știm că retragerea Regatului unii din Uniunea Europeană va fi amânată puțin. Din punctul de vedere al finanțelor, facturi, al facturilor neachitate, nu, nu, vom, uh, nu vom face progrese prea mari până la sfârșitul acestui an. Însă, când vine vorba de plățile finale până, la, până în 2020, în 2021, uh, rămân, trebuie să vedem la ce uh, programe britanicii vor, vor dori să mai participe sau nu. Vor mai participa, de exemplu, la finanțarea fondului uh, dedicat Africii sau nu. Deci, cred că Uh, trebuie să ne coordonăm foarte bine și cu echipa lui uh, Michel uh, Barnier și cred că cel mai târziu, primăvara anului viitor și cel mai târziu, înaintea pauzei de vară din anul 2018, ar trebui să încheiem această, această cons- consultare Um, pentru că nu vă, asigur, nu vă pot promite că vom putea veni cu o propunere până la sfârșitul acestui an, pentru că sunt sigur că nu vom putea să o respectăm. Însă, cu atât mai important va fi anul viitor atunci. Și o ultimă precizare. Așteptăm un mandat din partea uh, Consiliului, Consiliului European și din partea Parlamentului European. Uh, ce ar trebui să discutăm în aceste perioade de timp. Există două perioade de timp relevante. După, uh, după alegerile europene, după pauza de vară din 2019. Și pentru acest, uh, pentru, trebuie să ne gândim că, la, că această perioadă de reflexie trebuie să fie demarată de comisia actuală în, la începutul anului 2019. Și apoi, cealaltă perioadă, la, între, între primăvara anului 2018 până la alegerile europene, 2019. Deci, din nou, o perioadă de un an. La uh, sfârșitul anului 2020 uh, exercită presiune asupra, asupra noastră din punct de vedere uh, bugetar și noi suntem furnizori de servicii. Comisia Europeană acceptă ambele uh, Uh, perioadă de timp. Însă consider că există câteva argumente în favoarea primei perioade de timp prezentată. Experiența uh, uh, eurodeputaților uh, sprijină mai degrabă această perioadă și apoi Ultima dată, dezbaterile s-au încheiat la sfârșitul anului 2013 și anul 2014 a fost un an uh, cu totul pierdut, nu s-a investit nimic și în într-o perioadă foarte grea de timp, Europa a pierdut timpul. Și, apropo, peste două zile am ajuns la jumătatea cadrului financiar mult, uh, multianual și din punctul de vedere al creditelor de angajament prin intermediul cărora dorim să ne realizăm programele, programele de investiții dedicate puterii economice, standardelor uh, de viață, nu am, suntem foarte departe de 50%. Deci avem o întârziere uh, Uh, importantă care se va repercuta asupra perioadei până la sfârșitul anului 2020 uh, și după aceea. Din ce motiv? Uh, cadrul financiar multianual a, fost, a fost adoptat prea târziu și parțial a fost redus uh, cu jumătate de inimă. Și cine are intenții bune uh, față de Europa și cine dorește să profite uh, Uh, din 1 ianuarie 2020 de bugetul european trebuie să tragă niște învățăminte, să adopte cât mai repede viitorul cadru financiar multianual. Vă mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare reacțiile dumneavoastră și vă stau la dispoziție pentru uh, dezbateri în uh, viitoarele luni. Merci, monsieur le commissaire. Mulțumim, domnule comisar, pentru această expunere stimulantă. Fiecare trebuie să-și asume de acum responsabilitățile și să știm ce așteptăm de la Europa și ce suntem gata să facem pentru ea, construind un buget care să poată fi finanțat și care să poată fi durabil. Acum deschid dezbaterea. Știu că Trebuie să încheiem ședința noastră în ceva mai puțin de o oră. Iată de ce i-aș ruga pe toți cei care intervin să o facă succint. Și în niciun caz să nu depășească două minute. V-aș fi recunoscător să respectați timpul. Mai întâi am să dau cuvântul uh, raportorilor noștri pentru cadrul financiar multianual, doamna Toma, domnul Olbricht. Cine începe? Nu deliberați prea mult, domnule Olbricht. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar. Cred că am așteptat acest document și v-am ascultat cu atenție eh, prezentarea Am avut uh, idei și de pregătirea documentului, iar acum suntem în fața rezultatului final. Și e un document foarte interesant. De ce? E ceva nou în munca instituțiilor europene în general. Cred că e un efort de schimbare de metodologie și acum se lucrează într-un mod mult mai concret. Se discută în mod, con- mod concret despre teme concrete nu e vorba doar de analiză cât ne va costa, ci care e și valoarea adăugată a ceea ce facem și e foarte interesant felul în care ați explicat această valoare adăugată la care ne așteptăm. Nu putem intra într-o dezbatere de ordin științific a valorii adăugate pentru că n-am mai terminat niciodată. Un alt element foarte interesant pentru mine e partea finală, adică scenariile pe care le propuneți vedem care sunt consecințele bugetare ale acestor cinci scenarii. Pentru noi e foarte interesant, pentru că e un material concret la care ne putem gândi și putem analiza posibilele consecințe ale fiecărui scenariu. Ce încerc eu să spun? Dacă avem scenarii diferite și le privim uh, în detaliu, Înseamnă că scenarii diferite cer abordări și metodologii diferite. Moduri diferite de a introduce anumite politici. Bună oară! Ce descrieți dumneavoastră în scenarii e felul în care s-ar schimba politicile noastre. Bună oară, politica uh, agricolă comună sau politica de coeziune. Și nu e vorba doar de bani. Cred că acest document nu e vor... în acest document nu e vorba doar de buget, ci de Uniunea Europeană. Ce ne așteptăm de la ea? Ce vrem ca Uniunea Europeană să facă? Iată termenii în care discutăm acum. Prin intermediul bugetului, practic, noi discutăm teme mult, mult mai largi. De unde și întrebarea mea? Anume, fără a intra în detalii, ci din punct de vedere procedural, dacă în Parlamentul European dorim să discutăm politici concrete și propuneri care vin din comisiile noastre parlamentare, atunci ar trebui să beneficiem de un punct de pornire. Și acum mă adresez dumneavoastră. Avem sau nu avem nevoie de o decizie politică în ce privește scenariul sau modelul pe care îl vom urma? Credeți că mai întâi e nevoie de decizia politică venind din partea tuturor actorilor, Consiliu, Comisie, Parlament, ce vrem de la Uniunea Europeană și abia apoi să discutăm diferitele politici, elementele de detaliu. Dar mai întâi e nevoie de, politică, de o decizie politică. Sau, sau, invers, propunerea dumneavoastră juridică, ce va veni la începutul anului viitor, va fi deja o propunere bazată pe această decizie. Reiau. Fie avem decizia politică înainte de propunerea dumneavoastră legislativă și atunci va fi consecința acestei decizii, sau propunerea dumneavoastră va fi prima și va antrena o decizie politică. Deci așteptăm până ne faceți propunerea legislativă ca să luăm decizia sau nu. E foarte important pentru noi, pentru că dacă dorim ca în comisiile noastre parlamentare să se lucreze uh, coerent. <laughs> Vă dați seama, nu putem pe fiecare tematică să tratăm toate cele cinci scenarii. E un exercițiu, poate fi un exercițiu interesant din punct de vedere intelectual, dar dacă apoi uh, aruncăm rezultatul acestei analize, e mai bine să știm din start pe ce picior dansăm. Doamna Toma, mulțumesc domnule președinte. Mulțumesc domnule comisar foarte mult chiar dacă nu am apucat să citesc în întregime documentul, pentru că abia l-am primit, doream de la bun început să salut demersul dumneavoastră. Un demers colaborativ vis-a-vis -vis de Parlamentul European, apoi un demers bogat în ce privește mm, starea de fapt și orientările pentru viitor. Un demers de asemenea cât se poate de deschis dezbaterii, ați spus-o. Dar trebuie să asumăm un lucru Astăzi deschideți dezbaterea despre viitorul finanțării UE. Și vă felicit, o faceți cu enormă luciditate asupra locul în care ne aflăm, în ce privește resursele proprii, uh, corecțiile și așa mai departe. și asupra caracterului subdimensionat al bugetului Uniunii vis-a-vis -vis de ambițiile politice afișate. Și am suferit prea mult de această subfinanțare. Am văzut-o odată cu revizuirea CFM și salut uh, încă o dată reușita la care am contribuit cu toții, Comisia, Parlamentul, în bună măsură, dar am putut vedea atunci că suntem într-o situație de subfinanțare, o subfinanțare structurală, ați spus-o și dumneavoastră, de asta e vorba și asta e problema. Am zis deja, v-am felicitat deja, am spus cu ce sunt de acord și acum trec la celălalt versant. În ce privește procesul de dezbatere, eu cred că avem o problemă, sau mai multe. Mai întâi, avem o dată, un termen regulamentar. Trebuie să vă reamintesc acest lucru, îmi pare rău. E vorba de o dată indicată în CFM-ul 2014-2020, anume Comisia Europeană trebuie să prezinte o propunere legislativă pentru viitorul CFM înainte de 1 iulie 2018 semnalez acest lucru. E clar că nu se va putea întâmpla așa, dar doream să vă reamintesc acest termen, această dată. O fac și pentru că eu cred că există o contradicție între concluzia dumneavoastră asupra faptului că nu prea avem mult timp la dispoziție și doriți ca înainte de finalul acestei legislaturi să încheiem procesul și aveți dreptate, la sfârșitul legislaturii va trebui cel puțin să avem o primă concluzie asupra uh, dezbaterii CFM uh, post-2020. Cum a spus și colegul meu și coraportor, suntem într-o oarecare confuzie uh, ne aflăm într-o dezbatere despre viitorul finanțării UE, fără, fără să se fi decis nicio strategie. Altfel spus, bugetul va veni înaintea strategiei. Mi se spune uh, din partea colegilor din Parlamentele Naționale că e o situație destul de frecventă. Mie mi se pare însă foarte complex și o situație foarte dificilă dacă vă amintiți, noi am avut o strategie 2020, baza care am adoptat un CFM 2014-2020. Acum lucrurile devin mult mai complicate. Cu toate acestea, concluzia mea, dar lansez și întrebarea mea, văd că am aici un beculeț roșu care îmi spune că am vorbit prea mult, îmi cer scuze, cred că va trebui să mergem înainte uh, prin consens și în paralel cu tema strategiei și cu tema bugetară. Nu putem face altfel dacă vrem să respectăm termenele. Și știți ce important, cât de vital e pentru Uniune ca să avem deja niște decizii despre CFM-ul post-2020 la finele legislaturii în curs. Noi suntem gata să lucrăm împreună cu dumneavoastră și nu trebuie să mai așteptăm, trebuie să progresăm împreună pe această dezbatere pe care ați lansat-o și pentru care vă mulțumesc. Noi vom colabora în mod deschis, în măsura posibilă, dar știți, domnule comisar, că avem și foarte multe exigențe. Mulțumesc, doamnă Thomas. spune președintele. Acum am să dau cuvântul celor doi raportori pe resursele proprii și i-aș ruga să respecte cele două minute alocate. Domnule Depre, Mulțumesc, domnule președinte. Protestez. Vă purtați urât cu noi. Glumesc. Domnule comisar, președintele, vă rog să nu creați confuzie, sunt cât se poate de politicos. Am să vorbesc despre resurse proprii și am să arăt că multe din cele spuse de domnul comisar nu pot deveni realitate dacă nu rezolvăm în parte măcar această problemă. Felicitări Aveți 30 de secunde credit suplimentar pentru acest preambul. Vă felicit, domnule uh, comisar, pentru combativitate. Ne oferiți o pâinică foarte caldă, plăcută, ca să ne câștigați uh, răbdarea. Ne spuneți, iată ce trebuie să facem, dar nu putem face chiar acum, așa că aveți puțin tică răbdare. Paradoxal, mi se pare înțelept demersul și încerc să vă explic de ce. 1. Cred că atâta timp cât nu cunoaștem rezultatul Brexitului și implicațiile financiare, există o seamă de lucruri pe care nu le putem face. Aud că britanicii ar trebui să dator, ar datora vreo 60 de miliarde UE. Dacă acceptă și dacă plătesc câte 10 miliarde pe an, în timp, timp de șase ani nu vom mai avea probleme bugetare. Deci trebuie să știm care e realitatea, care va fi rezultatul concret al Brexitului și dacă decid să contribuie și mai departe la anumite politici. Văd că Isabel Toma nu e de acord, dar îmi mențin punctul de vedere formal. 2. În ce privește finanțarea, în situația în care n-am avea destui bani sunteți extrem de optimist atunci când spuneți că vom cere uh, statelor membre să-și uh, mărească contribuția potrivit VNB. O seamă de contributori neți, ideea de a contribui mai mult pentru a compensa pierderea britanică e un vis. Mai cred, de asemenea, că printre resursele proprii, imaginați-vă că am putea avea resurse proprii care uh, ar sta în uh, cârca cetățenilor în mod direct. Vom avea reticențe teribile pentru a obține astfel uh, finanțare pentru valoarea adăugată. Ați uh, spus și dorim și noi să ne înscriem în logica raportului Monti. Iar acolo uh, se spune că trebuie să vorbim cu aceeași voce ca la COP21 în ce privește protecția climatului și durabilitatea. Mai există și un alt element. Trebuie ca piața unică trebuie să funcționeze mai corect și mai just. Ați vorbit de armonizarea uh, taxei pentru corporații, armonizarea uh, ratei TVA și prelevarea unui procent din aceasta. Sigur, toate propunerea au sens, dar vă întreb, după dumneavoastră, va trebui să jucăm cu un coș de resurse proprii care contribuie toate la aceeași logică? Mulțumim, domnule Dupre. Janusz Lewandowski. Thank you for your reflection paper, Mr. Commissioner. My reflection on your... Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc și pentru documentul de reflecție. Uh, am să am o intervenție foarte rapidă. Am ascultat cu atenție ce a spus în această după-amiază. Justificarea este foarte bună. Acum, documentul de reflexie nu e chiar așa de bogat, nici așa de precis pe partea bugetară. Însă ceea ce ne încurajează este faptul că măcar o să încercați, că aveți curajul să încercați să obțineți resurse proprii noi Și poate că, da, Brexitul este o fereastră de oportunități și baza de, de, de discuție ar trebui să reprezinte raportul Monti. Dumneavoastră ați spus că ați vrea să eliminați toate rabaturile. Asta înseamnă că sunteți foarte optimist și că încercați să redefiniți niște poziții mai echitabile pe uh, anumite principii referitor la repartizarea veniturilor și a cheltuielilor. Acum e clar că bugetul trebuie să fie bazat pe aceste principii, dar pentru anumite țări, cum ar fi, spre exemplu, și Germania, poate că la un moment dat ar trebui să existe un sistem de compensații în cazul în care nu se poate obține o poziție echitabilă pe partea de cheltuieli. Cam atât în această după-amiază pentru a răspunde la ceea ce a spus dumneavoastră și pentru a rămâne în continuare foarte succint. Mulțumesc! Și acum am să dau cuvântul coordonatorilor din Comisia pentru Bugete și o să mă ierte uh, dacă le impun doar două minute timp de intervenție, nu mai mult, domnule Fernandez. Da, știu că sunteți exemplar mereu. Mulțumesc, domnule președinte, încă nu începeți numărătoarea, vă rog. Am să vorbesc în portugheză. Esta exposição și o empenho que o Mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc pentru prezentarea situației și pentru angajamentul de care dați dovadă. Aș vrea să fiu foarte telegrafic, foarte pe scurt. Eu consider că un acord pentru cadrul financiar multianual este ceva indispensabil din motive de previzibilitate, așa cum s-a spus deja. Este absolut indispensabil să obținem acest acord în acest mandat Comisia este gata să facă acest lucru și Parlamentul la fel și să sperăm că și Consiliul va merge în aceeași direcție. Apoi, strategia Europa 2020 prevede o luptă împotriva prosărăciei, uh, fonduri pentru cercetare, pentru dezvoltare, securitate, apărare. Sunt foarte multe priorități. Dacă e să așteptăm consecințele ieșirii Regatului Unit, s-ar putea să nu avem un cadru financiar multianual cât de curând. Acum, eu am înțeles că, bun, consecințele finale nu vor fi determinate decât ulterior, însă asta nu trebuie să ne împiedice pe noi să avansăm în munca pe care o facem și ieșirea Regatului Unit nu poate să reducă sau să diminueze prioritățile Uniunii Europene. Sunt priorități care, cred eu, ba din potriva, ar trebui să fie uh, consolidate. Și de aceea e foarte clar că avem această strategie Europa 2020 care trebuie să fie prelungită cu noi priorități, ceea ce înseamnă o sporire a venitului național brut în următorul CFM. Acum, eu sunt de acord că e nevoie de mai multă flexibilitate, însă aceasta trebuie să fie însoțită și de mai multă prezi, pre, previzibilitate. Pentru că altfel Uh, nu vom ști în ce direcție ne îndreptăm. Ați evocat ideea unui CFM pe 5 ani, pe 7 ani sau pe 5 plus 5. O perioadă de 5 ani nu ne oferă uh, acea previzibilitate pe care o dorim. Și în momentul de față mai există probleme în cadrul politicii de coeziune. Condiționalitatea nu, putea, nu poate fi impusă și aplicată cetățenilor sau întreprinderilor sau studenților sau cercetătorilor sau regiunilor. Condiționalitatea nu va fi aplicată decât statelor membre, însă niciodată fondurilor și programelor desfășurate. Dacă e să vorbim despre valoare adăugată, dacă e să vorbim despre plus valoare, asta înseamnă că trebuie să și ponderăm Uh, lucrurile la nivel politic. Și trebuie să înțelegem și cât ar costa lipsa, absența anumitor uh, politici. Eu sunt conștient că multă lume nu considera că orice ajutor pe care îl uh, acordăm către exterior, toate instrumentele pe care le-am consolidat, nimeni nu le considera ca având, drept având o plus valoare. Mă gândesc, spre exemplu, la instrumentele utilizate în materie de migrație pentru a rezolva problemele în materie de vecinătate. Cam atât. Mulțumesc! Doamna Guardia Zabal. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar Ettinger. Eu am să încep și invers de cum a făcut Isabela. Am să încep cu partea care nu-mi place și am să termin cu partea pozitivă. Eu am o problemă de principii aici, chiar și în ceea ce privește documentul de reflexie și strategia comisiei, pentru că iată că intrăm într-un labirint de dezbateri pe niște scenarii care ne fac să pierdem timp pentru că cei care nu cred în Europa, cei care vor să pună capăt Europei, au deja drumul clar stabilit și muncesc din greu. Și de aceea cred eu că noi, pro-europeni, nu trebuie să pierdem vremea cu atâtea dezbateri interne. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne gândim la viitor și că nu trebuie să acționăm fără a gândi înainte. Însă nici nu ne putem permite să pierdem un an întreg sau doi, de fapt. Uh, un an pentru Brexit, pentru referendum, pentru post-Brexit și trebuie să avem aceste dezbateri, dar nu ne putem permite să nu acționăm, pentru că cei care cred în Europa vor fi frustrați, pentru că nu vor vedea nicio reacție, nu vor vedea niciun răspuns față de problemele directe ale ale cetățenilor. De aceea cred eu că trebuie să știm clar ce vrem. Și când vorbim despre de următorul cadru financiar multianual și am discutat cu toți colegii în diferitele comisii specializate pe agricultură, pe coeziune, pe politică externă, pe dezvoltare, când îi întrebăm ce vor pentru următor cadru financiar multianual, nimeni nu ne spune, păi stați puțin că o să așteptăm mai întâi. Nu! Îmi spun că își doresc absolut toate programele. La ITREN se spune, vrem mai multă Europa, pentru vrem mai multă Europa 2020, vrem COSME să funcționează, vrem să existe planuri de investiții. În agricultură se spune, vrem să reformăm PAC, însă nu vrem să avem reduceri în fonduri. Cei din coeziune le spun, vrem să continuăm să pariem pe coeziune, pe coeziune teritorială uh, în Europa. Deci lucrurile sunt clare. Nimeni nu spune, păi va depinde de ce scenariu vom alege. Nu. De aceea noi trebuie să acționăm și să acționăm mai repede. Eu știu că ne-ați cerut puțin tică răbdare, dar nu prea mai avem timp de răbdare. Asta a fost partea negativă și nu se referă concret la documentul acesta prezentat, ci la poziția ambiguă pe care are deocamdată Comisia. Și acum trec la partea pozitivă telegrafic. Să punem capăt acelor rabaturi. Foarte bine, un lucru pozitiv. Uh, și astfel uh, rezolvăm și problema Brexitului. Să rezolvăm toate problemele care se află la nivel de buget. Foarte bine, de asemenea, să abordăm și resursele proprii acea dezbatere și să venim cu propuneri, cu idei concrete. Și foarte bine, de asemenea, să discutăm despre cadrul financiar pe care ni-l dorim pe viitor, durata acestuia. 5 plus 5 cred eu că ar fi un lucru bun, pentru că asta ne va permite să avem un echilibru între flexibilitate și previzibilitate. Și evident, angajamentul dumneavoastră și anume în ceea ce privește participarea Parlamentului la acest proces. Cred eu că este o schimbare substanțială care intervine atât la nivel de principii cât și la, și cred că toate comisiile parlamentare din Parlament vor fi de acord cu acest lucru. Mulțumesc și acum domnul Colmel. Pa, parmi nous. Însă se pare că nu e în sală. Am să dau cuvântul colegului Depre, dar nu ca raportor pentru resurse proprii, ci ca și coordonator pentru grupul politic ALDE. Păi dau cuvântul colegului meu. Dacă vreunul din colegii mei dorește să intervină. Cum spuneam, două minute. Comisarele, tulitte heti tänne. Kaksi kysymystä. Mulțumesc, uh, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră astăzi și aș avea două întrebări, dacă îmi permiteți, și câteva comentarii. Aș vrea să vă întreb. mecanismele și uh, diferitele fonduri satelite care vor fi cuprinse la buget, cam cât vor reprezenta? Care va fi suma finală comparativ cu PIB-ul statelor membre? Unii au spus că ar însemna 1%. Și o a doua întrebare, care sunt cheltuielile noastre comparativ cu cheltuielile din sectorul public în statele membre? S-a tot spus că uh, Uniunea Europeană trebuie să-și strângă cureaua. Uh, acum nu știu, mă întreb dacă statele membre au făcut exact același lucru. Uh, și aș mai avea și câteva comentarii. În ceea ce privește fondurile satelit, în raportul Monti s-a vorbit despre acest sistem de finanțare și se pare că statele membre au cerut ca acestea să fie reduse. Bun. Bugetul Uniunii Europene s-a spus că nu trebuie să crească. Și dacă domnul președinte îmi permite, aș dori să mă refer și la politica agricolă comună și finanțarea acesteia. Sunt o felul de zvonuri, și anume că finanțarea PAC va fi redusă. Dar nu uitați că e vorba de viitorul hranei din Uniunea Europeană. Este una dintre politicile cele mai importante și poate interveni de asemenea în mod pregnant și în domeniul schimbărilor climatice. Și e clar că noi trebuie să spărim eforturile noastre în domeniul climei, dar ar fi, nu ar fi rezonabil să reducem în același timp și sprijinul acordat pentru aceste eforturi. Cam atât deocamdată. Mulțumesc. Monsieur Tarand. Mulțumesc și acum domnul Tarand. Uh, thank you, Mr. President. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc și domnului comisar pentru această prezentare clară și plină de energie cu, despre intențiile comisiei. Ce pot să vă promit este că grupul verzilor va, despre, va dezbate, a aprins aceste idei și va veni cu propuneri constructive, ca de obicei. Doar trei observații, pe scurt, referitor la resursele proprii, care e un subiect foarte important și sub leadership-ul dumneavoastră să sperăm că într-adevăr vom reuși să obținem ceva pe acest dosar al resurselor uh, proprii. Și fiind și uh, uh, istoric, pot să spun că momentul ca atare este unul istoric. Dar, bun, uh, nu știu, cred că nu toate statele membre își doresc să sporim resursele proprii. În al doilea rând, e clar că nu poți să scapi de ce ți-ai scris în frunte ți-ai pus schimbările climatice și măsurile pentru a le contracara vor fi în mod clar ceva pozitiv. Și în final, cadrul financiar multianual, dacă îl avem pentru șapte ani și dacă ar trebui să-l modificăm și s-a propus acum o durată de 5 plus 5 sau o altă durată și anume doar de 5, indiferent. Eu cred că ar trebui ca durata aceasta să fie corelată cu durata mandatului din Parlament, în loc să vii într-un nou mandat și să descoperi că cei din mandatul precedent au uh, cizelat totul și nu mai putem schimba nimic. Deci dacă am putea să spargem gheața aici, uh, ar fi foarte bine. Și de altfel, apropo, S-ar putea să vi se pară o, o, o analiză greșită, dar uh, în Uniunea Sovietică, dacă vă amintiți, era 5 plus 5 pe vremea lui Hrușciov. Pare rău, eh? Merci, Monsieur Arnott. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Arnaud, care se pare că nu e în sală. Și atunci îl dau cuvântul doamnei Diriata. Domnule Soltec. Vă mulțumesc tuturor pentru concizie. Monica Holmeier. Și toujours la. <laughs> Încă sunt aici. Fideați-mi, da? Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, trebuie să recunosc că mi se pare un lucru foarte bun prezentarea unui uh, document deschis din partea Comisiei Europene și nu un document cu uh, poziții deja prestabilite. Această discuție este una dificilă, este una necesară, mai ales să discutăm despre ce înseamnă o valoare adăugată europeană. Trebuie să verificăm uh, ideile cu care ne-am obișnuit în trecut și care nu mai sunt relevante acum. Eu personal consider că această perioadă de 5 ani plus alți 5 ani ar fi una foarte utilă pentru că este în ordine să ajustăm anumite programe. Însă, dacă fiecare mandat legislativ uh, decide un, o perioadă de, de o perioadă bugetară care apoi nu mai poate fi schimbată nicicum, poate o perioadă de 5 ani, o revizuire și apoi o altă perioadă de 5 ani ar fi o idee foarte bună. Când vine vorba de propriile teme pe care ar trebui să le, de care ar trebui să ne achităm cu toții, poate și statele membre ar trebui să se gândească care sunt agențiile europene utilă pentru viitor și la care ar trebui să renunțăm, tocmai pentru că au apărut noi priorități pe plan european și poate am putea să ne gândim că există domenii cum ar fi domeniul uh, agricol unde în mod perman- permanent se cere uh, revenirea competențelor pe plan național, ei bine, atunci statele membre poate ar trebui să Uh, acceptă și o reducere a contribuției financiare a Uniunii Europene. Dacă se dorește renaționalizarea unor uh, politici, atunci de ce uh, chestiunile trebuie să fie plătită de la bugetul european. Dacă este vorba de o prioritate națională, atunci ea trebuie să fie finanțată din bugetul național. Și tocmai în domeniul agricol nu este greu, nu este ușor de înțeles dacă uh, o mare explo- exploatație agricolă este finanțată în continuare uh, de la bugetul european, fiind foarte competitivă, primește totuși finanțarea europeană. În alte domenii, o asemenea abordare ar fi uh, inacceptabilă. Deci, uh, trebuie să vedem care sunt condițiile pentru uh, furnizarea uh, fin- finanțării europene. Eu uh, Uh, susțin ag- a, agricultura, însă cred că și în domeniul agricol trebuie să ne gândim la care ne vor fi prioritățile pe viitor. Și cred că, în plus, uh, este evident că avem nevoie de mai multe fonduri pentru cercetare și inovare, pentru că locurile de muncă a viitorului vor depinde de inovarea pe care vom sprijini sau nu. La parole maintenant à Jens Jens acum. Vielen Dank, Herr Präsident. Vă mulțumesc, domnule președinte cuvintele de laudă vis-a-vis -vis de acest document de reflexie, nu aș dori să le repet. Tocmai pentru a da uh, ocazia mai multor colegi să intervină după mine, o să doresc să mă limitez la un, un punct sau două puncte care, uh, din punctul de vedere, sunt critice. Și, domnule Oettinger, aș dori să vă spun că, din anumite puncte de vedere, mi-aș uh, fi dorit mai mult curaj din partea dumneavoastră. Raportul Monti a făcut anumite propuneri, face nouă propuneri și unii au, uh, au considerat că aceste nouă propuneri vor fi date deoparte de Consiliu pentru fiecare în parte se vor găsi motive întemeiate, argumente legate de de ce nu ar putea funcționa uh, propunerile respective și din cele nouă, nouă propuneri, dumneavoastră ați ales două și cel puțin în versiunea în limba germană ați ales niște formulări foarte uh, reținute. Și V-ați, uh, v-ați referit la o contribuție importantă pentru a pune capăt uh, subfinanțării uh, bugetului european și faceți două propuneri concrete. Mie mi se pare că este o atitudine destul de reținută din partea Comisiei Europene. Și al doilea punct la care probabil mai mulți colegi din domeniul politicii, de, politicii regionale se, se vor referi, este evident că este un punct uh, care va fi afectat în momentul în care discutăm despre transferuri. Este un lucru, mi se pare mie, uh, evident. Politica de coeziune nu se află în cea mai fericită situație acum, însă eu uh, mi-aș dori, m-aș implica în apărarea politicii de coeziune și acest lucru ar trebui să se regăsească în scenariile pe care, pe care le, vom, uh, le vom discuta. Avem o politică de coeziune corectă în acest moment. Din punctul meu de vedere, lucrurile întotdeauna pot să fie îmbunătățite, însă de politica de coeziune profită toate regiunile Europei și ea permite cetățenilor, tuturor cetățenilor europeni să participe direct la politica europeană și cred că această politică de coeziune ar trebui să fie apărată cu cuvinte clare. Mulțumesc, domnul Ali. Vă mulțumesc. Domnule comisar, dragi colegi, Aș dori întâi de toate să vă mulțumesc pentru prezentare, domnule comisar, și pentru documentul pe care l-am primit. Cred că vine la timpul potrivit. Așa cum ați spus în prezentarea dumneavoastră, suntem presați de timp. În momentul de față uh, avem revizuirea CFM și tocmai de aceea ar trebui să abordăm deja și următorul cadru financiar multianual. În ce privește o finanțare adecvată, e bine, nu ne vom putea implementa prioritățile, politicile, dacă nu avem finanțare. Nu vom fi în măsură să înțelegem în ce direcție ne putem dezvolta, nu vom putea trasa prioritățile potrivite și cred că e abia începutul dezbaterii, însă haideți să nu uităm că există multe procese paralele și să nu uităm cu toate acestea fundamentele Uniunii Europene, anume principiul solidarității. Și nu vorbim doar de solidaritate, până la urmă suntem la Comisia pentru Bugete, dar trebuie să ne concentrăm și pe un buget, pe niște rezultate. Un buget bazat pe rezultate a fost avut în vedere și atunci când am stabilit bugetul pe 2018. Astfel va trebui să pregătim și următorul CFM, precum și următorul plan Juncker. Pentru că proiectele din planul Juncker vor aduce realmente valoare adăugată, vor uh, aduce împreună regiuni sau țări care creează împreună, tocmai pentru a obține acea valoare adăugată europeană. Astfel, Comisia și Parlamentul European vor trebui să dea seama și v-aș întreba ceva despre pregătirea viitorului CFM. Va acoperi perioada de după 2020 și în contextul celor spuse de dumneavoastră, înseamnă că vom avea un CFM de 5 ani plus 5 ani, ceea ce e ok pentru mine, sau vă așteptați la altceva pentru următorii 10 ani, o strategie precum strategia 2020. Suntem oare gata pentru o altă strategie care să acopere următorii 10 ani, respectiv o strategie 2030? care ar trebui să ne ghideze, poate, în pregătirea uh, CFM-ului pentru respectiva perioadă. Apoi, problema Brexit. După finalizarea negocierilor, și eu cred că acest lucru se leagă de viitorul CFM, după Brexit, așadar, Uh, ne vom confrunta cu și mai multă subfinanțare. Iar dacă nu respectăm estimările pe care le facem acum și ținem seama de provocările viitorului, securitate, migrație și așa mai departe, credeți oare că o reprioritizare va afecta uh, sistemul financiar al Uniunii Europene sau nu? Mulțumesc! Dau acum cuvântul domnului Maletici. Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc pentru uh, documentul de reflecție și pentru prezentare. Pot să vă spun că așteptările mele erau uh, oarecum mai ridicate vis-a-vis, comparativ cu uh, documentul de reflecție. Pot să spun că după ce Cartea Albă a fost comunicată statelor membre, a fost limpede din comunicarea respectivă că soluția nu va fi niciunul din cele cinci scenarii pe care le citați, ci o combinație a celor cinci. Așa a spus Comisia atunci. Altfel spus, când vorbim de bugetul în Europene și viitorul acestuia, trebuie să uh, luăm în calcul acest aspect. Și de aceea eu mă așteptam ca deja Comisia să facă o propunere a cum credeți că vom structura bugetul post-2020? O structură pe care ne-ați comunicat-o și am putea să o dezbatem. Și nu aceste cinci scenarii care știm că nu, vor fi, uh, nu se vor materializa niciunul, ci va fi o combinație între ele. Sigur că acum trebuie să parcurg uh, în detaliu documentul dumneavoastră, dar când uh, mă uit la coeziune, se spune, de exemplu, că politica de coeziune va trebui să fie implementată mai rapid și că soluția include reguli uh, de dezangajare mai stricte. Asta nu are nimic de a face cu o implementare mai rapidă pentru o implementare mai rapidă, noi trebuie să acționăm mai rapid și e nevoie de regulamente noi, noi reguli pregătite de îndată pentru următoarea perioadă, ca să putem implementa mai rapid politicile de coeziune și să demarăm de îndată. Apoi ați uh, vorbit îndelung de uh, ajutorul de preaderare, care reprezintă acum vreo 1% din bugetul UE, dacă nu mai puțin ați vorbit în mod specific de Serbia. Dar când vorbim uh, despre asta, ar trebui să invocăm și Bosnia și Herțegovina și alte țări. Iar în acea zonă a Europei n-a fost un război civil, ci o agresiune împotriva Croației. Doamna Vaidere acum. Uh, vielen Dank, Herr Präsident. Also, vielen Dank, für... Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Oettinger, pentru eforturile dumneavoastră. Spre deosebire de colega mea, cred că acest document este unul foarte bun, oportun de asemenea, însă câteva aspecte pot să fie discutate. Doamna Maletei s-a referit la politica de coeziune și trebuie să recunosc că și pe mine mă îngrijorează perspectiva Uh, de viitor, eu cred că doar al cincilea scenariu va duce la o sporire a finanțării politicii de coeziune. Celelalte scenarii ar însemna o reducere a fondurilor de coeziune, ceea ce nu cred că ar trebui să fie calea pe care să, ar trebui să urmăm. Eu sunt uh, profesoară universitară și relațiile interstatale sunt facilitate între țări care se află la același sau la un uh, nivel de dezvoltare uh, similară. Și trebuie să ajungem la depășirea discrepanțelor care există în, con- în continuare între statele europene. Cred că propunerea dumneavoastră de a avea două perioade de 5 ani plus alți 5 ani este una foarte bună. Și uh, contribuțiile suplimentare din partea statelor. Poate unii colegi sunt sceptici din acest punct de vedere între plafoanele uh, maxime Uh, vis-a-vis -vis de care s-au angajat statele membre încă nu au fost epuizate. Și aș avea o întrebare privind uh, costurile administrative. Se vehiculează procentul de 6% și mă întreb, nu este un procent prea mare pentru că dacă este să ne uităm la salariile plătite în uh, Comisia Europeană, în Parlamentul European, acestea sunt prea mari și uh, costurile uh, uh, asigurărilor sociale sunt prea mari și există posibilități de economisiri din acest punct de vedere. Vă mulțumesc. Hello. Domnul Donano, da, domnule președinte, domnule comisar, când spuneți suprimarea rabaturilor, a corecțiilor, uh, avem nevoie de valoare adăugată. Sigur, nu putem decât să fim de acord cu dumneavoastră, însă trebuie să știm de la bun început ce vrem să facem împreună, ce politică de integrare dorim să purtăm. Există politici naționale, există politică europeană, vor exista politici regionale, deci trebuie lămurite competențele la fiecare nivel politic și să înțelegem ce vrem să facem împreună înainte de a evoca chestiunile bugetare. În ce privește resursele proprii, e un element esențial, desigur, acesta și vreau să vă atrag atenția asupra faptului că nu trebuie profitat de această situație pentru a uh, pune pe tapet instrumentele financiare care cauzează mari pagube azi. Politicile purtate prin instrumentele financiare nu sunt politici publice ci politici private pe care le susținem cu instrumentele financiare. Ei bine, aici intervine o dificultate și tocmai de aceea trebuie să fim foarte atenți. Europa trebuie să aibă mijloacele de a investi, însă și cu fonduri publice. Vă mulțumesc foarte mult. Iată propunerea mea. Doamna Crel. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Eu sunt uh, coordonatoare grupului meu politic în Comisia pentru, Comisia pentru uh, Politici Regionale și trebuie să recunosc că am fost uh, surprinsă de, de diferitele scenarii uh, prezentate, care înseamnă că uh, s-a renunțat la multe lucruri și mi-aș fi, dori, mi-aș fi dorit un, uh, polit, un document uh, Uh, la care a participat, la care redactare a participat și doamna Crețu, să se, uh, să se țină seama mai mult de importanța politicii de coeziune, pentru că în patru scenarii din cele cinci, uh, politica de coeziune are, are de pierdut. Și acest lucru se întâmplă într-o perioadă în care politica de coeziune uh, este singurul program de investiții a Uniunii Europene care ajung direct și la cetățenii europeni și reprezintă, drept urmare, legătura directă între cetățenii europeni și Uniunea Europeană. Deci, din punctul meu de vedere, avem în fața noastră un exemplu clar de valoare adăugată europeană, concept pe care l-ați amintit și dumneavoastră. Și cred că împreună trebuie să reușim să găsim modalitățile care să evite aceste reduceri. Deci, din punctul meu de vedere, o soluție trebuie să fie reprezentată de simplificarea politicii de coeziune, astfel încât să fie reduse cu 50% costurile administrative, de exemplu pentru că este, este o perioadă în care se manifestă un uh, euroscepticism profund față de Uniunea Europeană și nu mi se pare că este uh, calea de urmat să reducem politica de coeziune în uh, cel puțin patru din cele cinci uh, scenarii. Mulțumesc, domnul Novakov. Um, commissioner. Domnule comisar, unul din cele... Aceste cinci scenarii trebuie să capete premiul Oscar. Pentru asta e nevoie ca uh, eurodeputații din această comisie și de Comisia Regii să contribuie. Iar dacă vrem un Oscar pentru unul dintre aceste scenarii, trebuie să schimbăm câte ceva. Într-adevăr, mă alătur aici poziției doamnei Crel și tare mă tem că unul din cinci scenarii uh, vizează tăieri masive la agricultură și coeziune. E foarte greu să comunicăm așa ceva statelor membre în vremuri în care ne confruntăm cu Brexit, migrația, criza datoriei elene și încă și încă tot mai multe tăieri. Eu sunt sigur că toată lumea de aici va fi de acord și va contribui 100% pentru a trece prin acest proces, dar vă rog, liniștiți-ne că, într-adevăr, sunteți deschis dezbaterii și negocierii, indiferent de scenariul pe care îl aveți drept prioritar, pentru a modifica lucrurile în cel mai bun fel în beneficiul cetățenilor Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Toma, 30 de secunde. Îmi retrag înscrierea la cuvânt sub presiunea dumneavoastră amicală, domnule președinte. Păi atunci profit ca să pun și eu două întrebări domnului comisar. Mulțumindu-i, doamnei Toma. În ce privește rabaturile. Anumite state membre își spun că dacă acestea dispar, anumite state membre vor pierde mai puțin. Nu putem oare considera că dacă suprimăm rabaturile uh, vom crea mai multă contribuție? și suntem cumva în expectativă, pentru că nu avem nicio competență în materie de uh, venituri. Credeți că există perspective de revizuire a mecanismului uh, veniturilor și credeți că mm, putem beneficia de uh, vânzarea cotelor de CO2? Ar reprezenta acesta un supliment la bugetul Uniunii? Iată prima mea întrebare. A doua, există ipoteze de reducere a Uh, creditelor pentru PAC, pentru politica agricolă comună. Dar aceasta are drept obiect asigurarea unui venit minim agricultorilor. Ne putem oare imagina că dacă, și pun toate ghilimelele de rigoare, dacă ar trebui, am putea face câteva economii la PAC, ar putea oare UE să-și revizuiască și politica comercială, anumite tratate de liber schimb, care fac din agricultură variabila de ajustare în aceste acorduri de liber schimb, așa încât să garantăm ceva mai bine prețurile în interiorul pieței europene și dacă prețurile produselor agricole sunt revalorizate, astfel se poate ameliora venitul agricultorilor și ei ar putea deveni mai independenți uh, față de subvențiile pe care le primesc prin PAC. E greu de imaginat că la anumite capitole putem face economii dacă, corelativ, nu există și o repunere în cauza anumitor reguli ce vizează concurența, uh, dar și negocierea tratatelor de liber schimb. Cred că toți cei care au dorit să ia cuvântul au putut să o facă și mă asociez, desigur, tuturor complimentelor adresate domnului comisar și mă bucur că ați reușit să uh, stimulați toți colegii din Comisia pentru Bugete, dar și din Parlamentul European. Domnule comisar, aveți cuvântul. Domnule președinte, domnilor și domnilor eurodeputați, vă mulțumesc foarte mult pentru pozițiile exprimate, pentru comentarii, pentru critici, pentru propunerile făcute. Directorii mei generali, eu personal le vom nota și le vom trata cu toată seriozitatea și tratăm cu toată seriozitatea așteptările dumneavoastră. Pe lângă cele cinci opțiuni bine cunoscute, astăzi am auzit alte 25 de alte opțiuni, o imagine foarte heterogenă și pe bună dreptate, pentru că ne aflăm la începutul acestei dezbateri peste trei ani și jumătate și trei uh, zile va începe viitorul uh, bugetului despre care discutăm acum. Și nu cred că avem motive să fim nerăbdători de pe acum, pentru că mai avem trei ani și trei zile. Am înțeles că trebuie să uh, discutăm mai mult această opțiune, 5 ani plus 5 ani, și să, defin, să o definim din punct de vedere al uh, execuției uh, bugetare. 5 ani putem să înțelegem foarte, foarte ușor prin durata mandatului Parlamentului European și uh, durata uh, mandatului Comisiei Europene. Deci, cum, de ce eu, ca și comisar pentru buget, să stabilesc care va fi bugetul dincolo de mandatul meu? Și dacă perioada mandatului este de 5 ani și dacă ne gândim și la sfârșitul cad- uh, cadrului financiar multianual, un nou parlament ar trebui să dispună de suficient timp pentru a stabili un cadru financiar uh, uh, multianual din 2022 până în 2026 și nu, nu eu și nu dumneavoastră ar trebui să facă acest lucru. Deci, argumentele nu sunt pertinente întotdeauna dacă dorim să schimbăm ceva, ar trebui să o facem uh, într-un mod adecvat. Și pe mine mă convinge procesul lansat de Cartea Albă, care s-a bucurat de multă apreciere și în Parlamentul European. Și acest proces de reflexie eu îl tratez cu toată uh, seriozitatea. Dacă îl uh, uh privim pur și simplu ca un seminar, ne pierdem timpul. Nu, trebuie să-l tratăm cu toată seriozitatea, pentru că trebuie să discutăm cum, ce facem mai departe, ce trebuie să schimbăm. Avem nevoie de mai puțină Europa, avem nevoie de viteze diferite, avem nevoie de uh, priorități, de lucruri de care să nu ne ocupăm sau de mai multă Europa, de mai multă integrare europeană. Însă, în centrul uh, discuțiilor noastre uh, se află uh, cetățenii există euro, eurodeputați care au fost aleși, au un mandat și care consideră că avem nevoie de mai puțin Europa. Există și alții care consideră că avem nevoie de mai multă uh, Europa. Uh, există state membre care consideră că metoda interguvernamentală este cea de preferat și că este nevoie de o politică care să permită mai multă viteză. Există alții care se împotrivesc acestor idei. Există unii care vor uh, introduce parchetul european. 20 de state membre participă la acest proiect. Există 8 uh, state membre care nu participă la parchetul european, ceea ce a creat o nouă realitate. Și eu tratez cu toată seriozitatea acest proces. Și apelul lansat de mine este unul mai degrabă reținut și nu unul dominant. Și veți uh, vedea că în următoarele luni voi face propuneri mai concrete. Sper că nu vor fi prea concrete pentru uh, dumneavoastră, pentru că uh, o să încerc voi voi veni întâmpinarea unor așteptări din partea dumneavoastră dar nu în întâmpinarea tuturor. Dispunem de o perioadă de timp pe care o vom, o vom uh, folosi și în acest moment uh, reflexia, gândirea și uh, ascultatul vor fi importante pentru noi. Și cred că, mai ales după ce a fost demarat procesul de reflexie de la, la, la Bratislava, a fost continuat apoi la uh, la Roma, după frumoasele fotografii de familie de la Consiliile Europene, însă nimic mai mult. Din partea șefilor de guvern și din partea șefilor de stat, trebuie să avem un răspuns la această întrebare. Ce așteptați din partea Europei și care va fi contribuția din punct de vedere al proiectelor, a expertizei și al contribuțiilor financiare? m-am întâlnit uh, cu, cel, cu cel puțin, uh, cu reprezentanția cel puțin uh, 15 uh, uh, state, state membre care își doresc să se cheltuie mai bine, dar să, să nu se contribuie cu nimic. Ei bine, este o mentalitate suedeză pe care eu o cunosc foarte bine. În momentul în care Regatul Unit uh, se va retrage din Uniunea Europeană, uh, o să avem o lacună de, de finanțare și uh, Uh, dacă sunteți de acord, uh, puteți, fiecare dintre noi puteți să faceți ceva din acest punct de vedere uh, acasă. Și Jens, Jens Geier mi-a spus că astăzi este suficient dacă mi-aș convinge doar colegii de partid din Bavaria, din, din München, ar, ar fi suficient domnule Oettinger, ar trebui, trebuie să-i, să-i convingeți, indiferent că se află la putere sau în opoziție. Da, eu sunt uh, convins că toată, toți, uh, toate forțele politice din Germania sunt importante și trebuie să le avem pe toate alături de noi. Și vom reuși să-i convingem prin o valoare adăugată, prin proiecte care, după revizuirea cheltuielilor, trebuie să funcționeze și mai bine decât funcționează acum politica de coeziune se află într-o anumită situație de criză și eu sunt dispus să promovez, uh, să susțin politica de coeziune, însă aceasta are un, are un uh, rost doar în statele unde fondurile sunt accesate uh, fără întârzieri și din acest punct de vedere performanța actuală nu prea convinge. Apoi, unde am putea să facem noi reducere? Este o întrebare foarte bună. Noi Comisia Europeană, în acest an, am încheiat. Am redus personalul cu 5% și așteptăm cu nerăbdare ca și Parlamentul să anunțe această realizare anul viitor. Și sunt nerăbdători să văd uh, care va fi rezultatul din acest punct de vedere. În ultimii ani am plafonat salariile um, în um, în doi ani. Și funcționarii, uh, fie, funcționarii trebuie să aibă o, să se bucure de o, sal, de o salarizare uh, uniformă. Însă, de exemplu, eu nu mai am uh, funcționari uh, germani. Uh, M-am întâlnit cu Zigmar uh, Gabriel la Berlin și mi-a fost foarte greu să conving tineri să mai devină funcționari uh, europeni. Și ar fi, ar fi important să reușim să-i, să-i uh, convingem pe tinerii experți în diferitele domenii că merită să devină uh, fun- funcționari europeni. Uh, și vă rog, haideți cu mine la Berlin și încercați să-i convingeți pe tinerii uh, sau tinerele uh, din Berlin că merită să vină la Bruxelles sau la Luxemburg. Preferă să rămână la Berlin, uh, la München și în alte orașe. Deci, haideți să nu reducem uh, cheltuielile atât de mult încât nimeni să nu mai uh, fie interesat să vină la Bruxelles. Uh, trebuie să, ne, uh, să rămânem competitivi, să câștigăm creierele cele mai valoroase pentru uh, serviciul de, funcționari europeni, de care au nevoie comisarii, au nevoie eurodeputații și serviciile Consiliului. Am fost Întrebați dacă dorim să uh, sprijinim toate regiunile. Da, niciuna din cele opțiuni, din cele cinci opțiuni, uh, este exclusă vreo regiune sau alta. Însă această întrebare este adresată de statele membre și de anumiți experți uh, economici din câteva, din anumite state membre. Eu sunt alături de dumneavoastră, însă trebuie să ne întrebăm dacă doar regiunile cele mai sărace trebuie să fie, să fie sprijinite. Însă trebuie să purtăm această dezbatere pentru a se formula, să găsi o opinie. Și în, în două scenarii se spune o pondere mai redusă, însă acest lucru nu înseamnă mai puțin bani. Pentru că, de exemplu, dacă fondurile de coeziune sunt stabile sau dacă am uh, păstra fondurile agricole uh, stabile și luăm uh, miliarde din asistența pentru dezvoltare care sunt uh, integrate în politica de, de, de apărare, uh, ponderea își, își pierde importanța. Și sunt aspecte uh, detaliate pe care putem să le explicăm mai mult în următoarele săptămâni și luni. Apoi, strategia, viziunea de viitor. Într-adevăr, și faptul că nu trebuie să, că nu avem timp de pierdut. Ei bine, uh, documentul de reflexie privind uh, politica de, de apărare prevede 1,5 miliarde de euro pentru apărare și pentru cercetare. Și dacă această. Uh, totul depinde dacă această idee va fi acceptată sau nu, pentru că 1,5 miliarde de euro în plus sau în minus vor conta până la urmă. Sau dacă uh, britanicii doresc să rămână partenerii noștri în legătură cu asistența uh, pentru dezvoltare și dacă vor vărsa în fiecare an sute de, uh, sute de milioane de euro în uh, Fondul European pentru uh, Dezvoltare. Și acest lucru va avea o, o, o consecință. Și un alt punct la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor vom ști dacă uh, britanicii sunt dispuși să participe la finanțarea bugetului pe anul 2019 și pe anul 2020. Este o întrebare de importanță primordială pentru Parlamentul European. Dacă britanicii ar refuza uh, acest lucru și dacă plecăm de la cel mai prost scenariu uh, posibil și dacă nu vom avea relații comerciale strânse, uh, situația pentru 2019-2020 va fi schimbată, dar și situația viitorului cadru financiar multianual va fi profund schimbată, pentru că este vorba de miliarde și miliarde de euro. Aceasta este miza. Și oare nu ar fi mai înțelept să așteptăm aceste decizii și apoi să discutăm uh, despre situația bugetului dincolo de anul 2020? și cred că politica agricolă are rost uh, în forma unei politici agricole comune. Însă, dacă știm că nu putem să evităm uh, tăierile bugetare, nimeni nu trebuie să se bucure de o situație specială. În uh, în anteriorul uh, cadru financiar multianual, uh, Comisia a făcuse o propunere foarte ambițioasă, care a fost uh, aruncată la gunoi de, de, de Consiliu. Domnul Lewandowski, de exemplu, a făcut o propunere foarte uh, rațională uh, și, din păcate, aceasta a fost uh, ignorată. Deci, trebuie să încercăm să înțelegem care este situația, în ce situație ne aflăm. Unele state membre trec uh, tocmai prin campanii electorale și uh, există idei vehiculate în Germania de a uh, reduce cu jumătate numărul uh, comisarilor, uh, de exemplu. Poate după alegeri, la jumătatea lunii octombrie, pozițiile se vor schimba, vor fi mai apropiate de uh, cele ale Parlamentului European și noi acum încercăm să înțelegem în ce direcție va bate vântul. Și apoi, întrebarea dacă ar trebui să nu mai susținem marile exploatații agricole, de exemplu. Eu nu, eu nu am uh, o părere definitivă din acest punct de vedere. Eu uh, vin dintr-un land uh, dominat de exploatații agricole uh, familiale, de exemplu. Uh, dar poate ar trebui să avem o abordare uh, de, de reducere uh, progresivă a finanțării acordate în funcție de uh, mărimea exploatațiilor agricole. Deci, până la urmă, nu, nu am ajuns la o concluzie. Deci există și alte întrebări. Eu v-aș ruga să păstrăm contactul și în următoarele luni vă pot asigura că proiectul Uh, primele, primele propuneri privind cadrul financiar multianual se vor apropia de dorințele dumneavoastră și vă asigur oricum de colaborarea Comisiei uh, cu Parlamentul European. Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Deci vom avea o vară studioasă ca să analizăm documentul pe care l-am primit. Ne-ați spus că veți încerca să convingeți guvernele uh, și, dacă am înțeles eu bine, guvernele sunt mai ușor de convins după luna septembrie. Deci e o perspectivă. Ziceam că guvernele sunt mai ușor de convins din septembrie încolo. În rest, dacă ne dorim ca guvernele să se lase convinse și opinia publică trebuie să le încurajeze în această direcție. Dragi colegi, ca atare, trebuie să facem ca dezbatere să fie vie despre viitorul Uniunii Europene, care sunt bunurile publice, care pot fi asumate la nivel național și într-o epocă a globalizării care nu pot fi asumate decât la nivel european. Și, prin urmare, să analizăm și consecințele bugetare. Ne oprim aici în această seară, stimați colegi. Mulțumesc domnului comisar, raportorilor și tuturor colegilor. Coordonatorii se întâlnesc mâine dimineața la 8.30, iar Comisia de Bugete, ora 10. Închei ședința.